Domnul președinte. Die Sitzung ist äh, wieder aufgenommen. Reluăm ședința, vă rog să luați loc. Wir kommen nun zum dritten Wahlgang. Trecem acum la al treilea tur de scrutin. N-am mai primit alte candidaturi pentru funcția de președinte al Parlamentului European conform regulamentului nostru de procedură. Candidaturile din cel de-al doilea tur de scrutin sunt menținute. Și îi rog pe ușieri să distribuie din nou buletinele de vot și plicurile. Îi rog pe cei care verifică și vor face numărătoarea să își reia locurile lângă urne. Darf die Stimmzähler bitten, ihre Plätze ein. Deci îi rog pe observatorii noștri care vor supraveghea votarea să își reia locurile lângă urne. Yeah.